katse. Eh, arva... Cea de-a patra sau chiar a cincea încercare. Avizul pe care îl vom discuta astăzi este un aviz pentru Comisia de Mediu Înconjurător. Ei voi face un raport pe marginea propunerii de a modifica directiva privind conținutul de sulf în uh, combustibilor uh, marini maritim. Comisia dorește să aduc această directivă în conformitate cu uh, cerințele Organizației Maritime Internaționale. Chiar dacă cea de-a șasea anexa Convenției Marpol a fost uh, adoptată în 2008, din păcate Comisia și-a făcut propunerile pentru a modifica directiva doar acum câteva luni. Și în ciuda faptului că o serie din cerințele mai stringente în ceea ce privește combustibilii marine au intrat deja în vigoare pe 1 iulie 2010 sau vor intra în vigoare uh, la 1 ianuarie 2012, deci propunerea a venit destul de târziu. Eu am pornit uh, de la faptul că au existat deja discuții cu statele membre în 2008, iar aceste discuții uh, s-au făcut uh, ținându-se cont de părerea tuturor părților interesate. Și de aceea ne-am dat seama că e nevoie de soluționarea situației poluării aerului și să nu uităm că poluarea uh, făcută de nave este extrem de uh, importantă. Există două țări care nu au uh, ratificat noua convenție și anume Estonia și Letonia. Nu știu ce înseamnă dacă feriboturile care merg între Estonia și Finlanda, de exemplu, nu sunt obligate să, res- să respecte cerințele. la discuții ne-am dat seama că anumite elemente nu sunt clare. Dacă aș fi populistă, aș spune și eu că, într-adevăr, nu putem face deocamdată foarte multe, ar trebui să îmbunătățim clar textul, însă eu cred că trebuie să ne comportăm în mod uh, responsabil și să continuăm pe baza celor votate până acum. Dacă nu facem așa ceva, Uniunea Europeană nu va fi niciodată luată în serios în cadrul organizațiilor internaționale. În 2011, Convenția Organizației Maritime Internaționale va intra oricum în vigoare. De aceea eu am pornit de la premiza că nu putem propune amânarea noilor cerințe. Amendamentul 4 Comisia și statele membre ar trebui să nu ia acțiuni împotriva companiilor care într-adevăr fac eforturi pentru a respecta regulile. A doua premiză. Conținutul de sulf scade pentru a îmbunătăți calitatea aerului. Asta înseamnă că aceleași reguli ar trebui să se aplice în toate, pe toate mările Uniunii Europene, chiar și cele care nu fac parte din SECA, deci din zona de nord. Dacă Uniunea Europeană vrea să fie un vârf de lace în combaterea uh, schimbării climatice, trebuie să o facem. În ceea ce privește creșterea prețului la combustibili marini, aici transportul uh, de mărfuri ar putea să fie mai degrabă făcută uh, pe cale rutieră. Cercetările în domeniu sunt uh, practic uh, duble. Unii spun că astfel cargoul maritim ajunge să fie transportat pe cale rutieră, alții spun că nu. Eu nu sunt de acord cu propunerea Comisiei de a interzice complet combustibilii care au peste 3,5% uh, sulf. Propun ca acest lucru să fie valabil doar pentru combustibilul folosit de nave și nu cel transportat. Mai există propuneri pentru a folosi gazul natu- natural lichefiat și mai mult. De când, dat fiind că vor intra în vigoare noi cerințe, ar trebui să ținem cont de asta. Trebuie să protejăm sănătatea publicului și de aceea propun cerințe mai strigente și, pe alte, și în alte zone maritime și asupra navelor de pasageri. Amendamentele 8 și 9. De asemenea, dorim un raport din partea Comisiei în legătură cu implementarea, să știm dacă s-a redus poluarea aerului sau nu și dacă e nevoie de propuneri legislative noi. Deci dacă e cazul, comisia ar trebui să o facă. Asta e amendamentul 10. Ați înaintat 101 amendamente. Și împreună cu raportorul am încercat să fac niște propuneri de compromis. Compromisul A este pentru niște cerințe mai Uh, mai uh, stringente în afara zonei SECA. În al doilea rând, accesul la combustibili. Folosirea unor mijloace alternative și așa mai departe. Și de asemenea, spunem că nu trebuie să pedepsim imediat pe cei care au uh, săvârșit uh, greșeli. Ce? Aici vrem ca din partea Comisiei să avem propuneri pentru a sprijini întreprinderile care trec prin greutăți economice. Acum, propunerea de compromis de gazul natural lichefiat și Convenția privind siguranța maritimă. Am înaintat de asemenea și propunerea de compromis E, în care e vorba de alți combustibili și de alți, uh, alte elemente chimice, cum ar fi carbonul. Nu sunt de acord cu asta, însă înțeleg că asta nu ar uh, intra în conținutul directivei, ci undeva în considerente. În calitate de raportor, nu sprijin această idee, însă, bineînțeles, colegii, dacă doresc, pot să sprijin această idee. Pe baza celor spuse până acum și pe baza justificărilor, eu am sprijinit sau nu amendamentele înaintate de colegi și puteți vedea acest lucru pe lista de vot. Vedeți ce indicații v-am dat eu acolo. Bineînțeles, aștept comentariile și întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnul Itala, din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru cât de mult am muncit am colaborat foarte bine. Majoritatea amendamentelor pot fi sprijinite de grupul meu, cu excepția ultimului amendament de compromis, cu care nu sunt de acord. La primul compromis, grupul meu are vot liber oricum. s-a făcut o treabă bună totuși. Trebuie să vă spun că eu reprezint Finlanda și din punctul nostru de vedere e o decizie foarte nefericită. În 2008 s-a luat această decizie, însă e drept că atunci situația economică era cu totul alta. Nu se făceau uh, evaluări uh, de mediu în cadrul Organizației Maritime Internaționale, de exemplu. Între timp, lucrurile s-au schimbat. Știu că niciodată nu se recunosc uh, greșelile făcute în domeniul politic, însă în urmă cu un an de zile ne-am dat seama că dacă în domeniul transporturilor trebuie luate decizii, acestea trebuie să se aplice întreg teritoriului comunitar și nu doar unor anumite zone. Țărilor nordice le foarte greu să justifice o astfel de, de măsură care se aplică doar în anumite zone. Și să vă dau exemplul Finlandei acum. Finlanda nu va pune în aplicare această convenție, ci va aplica fostele... Rusia, mă scuzați. Uh, Rusia deci nu va um, aplica noua convenție, ei transportă mărfurile pe cale rutieră, după aceea către Finlanda. Deci nu știu dacă în Uniunea Europeană există această practică înrădăcinată de a trata diferit țările mici față de cele mari. Eu cred că decizia trebuie amânată chiar deciziile de compromis nu reprezintă decât nivelul minim pe care ar trebui să-l îndeplinim. Toate propunerile de compromis, în orice caz, ar putea să fie adoptate și am putea avea o situație justificată. Domnul Zemche, acum de la Socialiști și Democrați. Mulțumesc. În primul rând, vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru tot ce a făcut și în numele grupului meu politic aș vrea să um, prezint câteva comentarii. Noi credem că această directivă trebuie neapărat adoptată. Și subliniez cu tărie acest lucru, deoarece atunci când am lucrat pe marginea acestei directive, am văzut că există opinii uh, foarte diferite. Și eu spun că ar trebui să se țină cont de toate argumentele prezentate. Pe de o parte, avem niște argumente clare, evident, în legătură cu faptul că trebuie bunătățită calitatea mediului înconjurător, atât în porturi cât și pe mare. Însă, pe de altă parte, așa dat fiind că ne ocupăm de transporturi, că suntem Comisia de transporturi, deci în același timp ar trebui să ne gândim la dezvoltarea acestui sector, inclusiv a sectorului maritim, a transportului maritim. Deci ar trebui să adoptăm niște soluții care să fie clar benefice mediului înconjurător, însă în același timp aceste soluții uh, nu ar trebui să se facă în detrimentul transportului maritim, care ar putea să dispară în anumite state membre. E o directivă bună, credem noi. Parlamentul uh, s-a ocupat în detaliu de această directivă și în ceea ce privește acum cele cinci amendamente de compromis, le sprijinim pe toate sunt rezonabile și credem că această directivă ar trebui să ocupe toate apele teritoriale din Uniunea Europeană, nu doar o parte acestora. Acum, referitor la compromisuri, cred că ar trebui să ne ocupăm mai mult de compromisul C. Noi avem o părere oarecum diferită de cea a doamnei raportor în ceea ce privește compromisul E. Esența acestuia constă în faptul că noi propunerea ar trebui să fie prezentată de comisie în ceea ce privește accesul SNO. Nu specificăm termenul necesar, însă nu credem că este foarte important uh, ceea ce privește calitatea combustibilului și a mediului. Din aceste 101 amendamente, în, am discutat despre el deci atât în cadrul grupului cât și cu alte grupuri și o singură problemă avem la amendamentul 65. Am discutat acest subiect între noi, deci amendamentul 65. Domnul Țele propune la acest amendament să se introducă niște soluții foarte stringente. În loc de procentul de 3,5% sugerat de comisie, domnul Sele propune procentul de 1,5%. Deci mult mai strict. E un aspect uh, controversat în momentul de față. Eu voi cere și opinia unor experți. Iar până mâine dimineață vă vom prezenta poziția grupului nostru politic. Vă mulțumesc acum domnul Vandalen de la conservatori și reformiști. Mulțumesc, domnule președinte. Am colaborat foarte bine cu domnul raportor. Doamna raportor a găsit, um, a ajuns la un echilibru. În ceea ce vește acum compromisul A, există anumite țări care spun că nu erau de acord cu decizia Organizației Maritime Internaționale, să e un raționament destul de ciudat, deoarece practic toate țările au fost afectate de această decizie. Și aveau șase luni la dispoziție pentru a prezenta obiecții la această decizie, deci puteau să ridice cartonașul roșu, unii au făcut-o. Însă țările care se plâng astăzi plâng practic cu lacrimi de crocodil sau pur și simplu n-au văzut ce s-a întâmplat. Sunt de acord cu doamna raportor în ceea ce privește faptul că întreaga Europa ar trebui să fie acoperită. Acum e vorba de doar trei zone. Alte mări ar urma să obțină o derogare. Din punct de vedere al mediului uh, înconjurător, nu e de înțeles așa ceva. E și din punct de vedere al concurenței. Nu avem cum să facem așa ceva. Deci compromisul A pune punctul pe ei. Același lucru e valabil și cu celelalte compromisuri, cu excepția compromisului E, pe care nu îl sprijinim. Asta nu face parte din subiectele abordate în cadrul acestei discuții. Deci, în rest, suntem de acord cu doamna raportor și asta se va vedea și uh, mâine, când vom vota. Chiar dacă britanicii din grupul nostru vor avea o părere mai divergentă, însă nu e prima oară. E o situație cu care ne confruntăm zi de zi. Rezist ispitei de a face comentarii pe marginea celor spuse domnul Vandalen. Nu vine să cred că britanicii votează altfel decât grupul dumneavoastră. Mulțumesc. În numele verzilor vreau să-i mulțumesc raportoare pentru munca făcută și mă voi referi preț de câteva clipe la raport. Nu ar trebui să ne întrebăm dacă e nevoie de reducerea conținutului de sulf. Uh, Marpol deja a stabilit nivelul. E un nivel pe care trebuie să-l respectăm. Atunci când uh, s-au discutat aceste decizii, atunci se putea interveni. Numele grupului meu, eu am înaintat 20 din uh, amendamente și mă voi referi acum, pe scurt, doar la amendamentele de compromis. În ceea ce vrește compromisul ăla, suntem perfect de acord. Da, zonele în care sunt controlate emisiile de sulf ar trebui să fie extinse. La B, am avut uh, discuții îndelugate la reuniunile raportorilor din umbră și speram să ajungem la niște amendamente constructive, însă nu e cazul. Și nu avem cum să sprijinim compromisul B în forma sa actuală. B cer să fie retras. În ceea ce este compromisul C, nu cred că schimbările între diferitele modalități de transport duce direct la scăderea sulfului. Există anumite studii care arată că reducerea sau transferului de schimbări modale se face la niveluri diferite. Și credem că efectul ar trebui să fie minim. De asemenea, nu sunt de acord cu faptul că se sugerează ca fondurile europene, cum ar fi Marco Polo sau rețelele TENTE, să fie folosite în acest fel. Deci nu putem sprijini compromisul C. Toate formele de transport încep să își internalizeze costurile externe, iar sectorul maritim nu ar trebui să fie o excepție. Niște vești mai bune acum. Compromisul uh, D. Gazul natural lichefiat. Da, acesta prezintă anumite avantaje asupra combustibilului marin și am dorit să-l încurajăm, însă amendamentul identifică fondurile Marco Polo drept sursă de promovare a gazului natural lichefiat și nu suntem de acord cu asta. Deci ce vom face, domnule președinte? Vom cere un vot pe părți aici pentru a putea sprijini ideea de a avea gaz natural lichefiat, însă nu vrem să sprijinim folosirea fondurilor Marco Polo pentru uh, sprijinirea gazului natural lichefiat. Deci, în rest, compromisul E e pe placul nostru și îl vom sprijini. Mulțumesc. Domnul Kuhn. Danke, Herr Vorsitzender. Wir merken schon aus der Diskussion heraus, dass natürlich. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, din discuții vedem care sunt diferitele limite ale conținutului de sulf în zonele controlate. Să vedem de asemenea că grupurile noastre politice au uh, păreri diferite și asta are de-a face, bineînțeles, cu interesele economice pe care le-au diferitele țări. Nu ai cum să treci peste asta. Văd cât de îngrijorați sunt finlandezii. Sunt îngrijorați de mm, supraviețuirea industriei de cherestea și a transportului maritim. Deci fără transportul maritim mm, lucrurile s-ar schimba foarte mult pentru ei. Și e clar că și costul combustibilor e deosebit de important. Vedem că va crește cu 60% prețul transportului maritim pe distanțe scurte dacă limita maximă va fi 0,1% în ceea ce vește conținutul de solv pe viitor. Iar valorile de mediu vor vedea dacă strategia aceasta are vreun viitor sau nu. Poate că putem avea și o schimbare și acel model shift, să vedem dacă lucrurile se îndreaptă în direcția cea bună. Deci trebuie să fim conștienți de faptul că nu mai avem decât trei ani la dispoziție. Am avut mai multe audieri în legătură cu diferitele posibilități tehnice pe care le avem pentru a face ceva, de exemplu gazul natural lichefiat, E o soluție binevenită, după părerea mea, ecologică, deci n-am avea un conținut mare de sulf, însă pentru așa ceva e nevoie de o infrastructură. Stațiile e nevoie de nave care să transporte, cazul natural lichefiat e nevoie de stocarea acestea în porturi, și, nu a, și de asemenea e foarte greu să elimini sulful din gazele de eșapament. Deci amendamentul meu 60 în legătură cu transportul maritim pe durata scurtă prezintă o soluție interimară pe 5 ani pentru feriboturi. creșterile de cost vor fi doar de 2% în zona SECA. Iar statele membre nu negociază procentele pentru o, o organizație maritimă internațională, ci Uniunea Europeană negociază aceste niveluri. Deci de aceea trebuie făcute eforturi pentru a ajunge la o soluție practică și nu pe, și pentru a nu scăpa și de ce e bun, de a nu distruge și ceea ce e bun. Încă câteva persoane doresc să intervină înainte de comisie. Domnul Fleckenstein este următorul. Aber jetzt. Herr Vorsitzender, ich würde gerne der Berichterstatterin. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnule raportor pentru munca depusă. Mai întâi pentru că textul este foarte clar și este clar că a venit momentul să acționăm, să acționăm pentru protecția mărilor. Apoi, este evident că în toată Europa e nevoie de aceste măsuri, în toată Europa și nu doar în anumite uh, părți ale Europei. De asemenea, ar trebui să avem mai întâi o fază intermediară și domnul Cun a explicat foarte bine că ar trebui să existe acele stimulente financiare pentru a dezvolta tehnologiile necesare, tocmai pentru a ne atinge obiectivele scontate. Însă nu sunt sigur că investițiile necesare în gazul natural lichefiat ar putea să reprezinte într-adevăr un mare avantaj. De, am 35 de ani de experiență profesională într-o întreprindere Uh, pe tema gazului și iată că dintr-o dată discutăm acum despre gazul natural lichefiat. Uh, sper că aceste discuții nu sunt doar așa o dorință ca înainte de Crăciun, ci că într-adevăr vor deveni ceva concret. Și acum, în ceea ce privește amendamentul 53, într-adevăr, trebuie să prezentăm lucrurile în mod clar. Putem încerca să promovăm Uh, anumite măsuri uh, referitoare la conținutul de sulf. Însă, ceea ce este și mai important este modul în care uh, concret aceste măsuri vor uh, fi eficiente. Deci, ideea este că trebuie să găsim o soluție cât mai eficientă. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. După cum vedeți, nu suntem la început de drum pe acest uh, dosar. Foarte pe scurt, într-adevăr, avem o problemă, sau mai degrabă statele membre au o problemă. Uh, de mulți ani de zile au evocat această problemă în cadrul Organizației Maritime Internaționale. Trebuie să vedem cum va, vom putea evita Uh, ca mărfurile care sunt transportate acum pe mare să nu fie dintr-o dată transportate pe uscat. Trebuie să vedem cum uh, va evo vor evolua tehnologiile legate de gazul natural lichefiat. Nu sunt neapărat de acord cu cele spuse de oratorul precedent. Uh, câteva exemple în care gazul natural lichefiat este extrem de prezent. Am putea avea infrastructuri care să utilizeze acest, acest gaz. Infrastructurile vor fi realizate treptat. Tehnologia în momentul de față există, însă nu este definitivată. Știți că s-a organizat un seminar pe tema gazului natural lichefiat și împreună cu raportorul finlandez din Comisia pentru Mediu am uh, făcut o analiză să vedem exact ce anume se poate face și mi s-a părut interesant să avem un expert din partea Statelor Unite ale Americii care să vină și să ne explice uh, că au existat limitări, uh, restricții mai severe care au fost introduse în cadrul uh, Organizației Maritime Internaționale și că situația a devenit mult mai complicată din această cauză. Într-adevăr, multe amendamente au putut fi introduse, multe schimbări se mai pot face și este foarte bine faptul că uh, raportorul a îmbunătățit în mod clar propunerea făcută de către Comisie. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la câteva puncte acoperite de colegul meu Vandală. Este evident că uh, vom încerca să ajungem la un acord împreună cu toți colegii. Toată lumea își dorește ca transportul pe mare să utilizeze combustibil cât mai curați, cu putință și să fie făcut în modul cel mai eficient. Uh, cu toate acestea, eu cred că trebuie să acordăm atenție uh, lucrurilor și să fim realiști Uh, pentru că altfel ne vom confrunta cu o schimbare de mod de transport și nu asta este scopul nostru vom vedea că vor exista creșteri uh, importante la nivel de costuri, uh, iar când ne uităm la scopul, area de acoperire a acestei directive, nu putem să fim de acord cu compromisul uh, nu putem să fim de acord cu compromisul A, pentru că acesta se referă la o extindere mult prea mare a ariei de acoperire a directivei. Acum, trebuie să vedem cum vor reacționa și statele membre. Deci trebuie să fim prudenți în ceea ce facem. Asta nu înseamnă că Uniunea Europeană nu vrea să facă lucruri și încearcă să evite anumite responsabilități. Nu. Însă noi trebuie să ținem seama de ceea ce se întâmplă de asemenea și la nivel internațional. Acum, uh, în ceea ce privește navele care ies din cadrul uh, zonei SECA și acele uh, procente care trebuie să fie aplicate. E bine, nu uitați că avem și strategia uh, UE 2020. De ce să facem acest lucru? De ce să nu ne, uh, să, să nu introducem aceste elemente? Uh, ne-am referit de asemenea și la combustibili. Eu cred că ar trebui să fim mai întâi siguri că acești combustibili vor fi disponibili și doar astfel uh, vom reuși. De aceea, mi se pare destul de greu să, să ajungem la o susținere a compromisului B. Am evocat deja uh, posibilitatea de schimbare de mod de transport, n-am să mă refer încă o dată la ea, și am ascultat și poziția ONG-urilor care au putut să se uh, exprime pe această temă. Vom vedea. Vom vedea cum se vor organiza lucrurile. Uh, acum, în ceea ce privește celelalte amendamente de compromis, uh, suntem împotriva anumitor aspecte. Deci, pe ansamblu, Situația e destul de grea. Dosarul este foarte dificil și trebuie să fim foarte prudenți și nu cumva să punem în pericol anumite întreprinderi europene, pentru că în, în această direcție ne vom îndrepta dacă nu suntem prudenți. Uh, Uh, știu că acum toată lumea vrea să fie ecologic și toată lumea vrea să aibă tehnologii și combustibili curați, dar haideți să fim și prudenți. Nu cumva să ne aflăm într-o situație în care să avem mai mult transport pe uh, autostrăzi și pe șosele. Nu cred că ăsta este scopul final. Într-adevăr, ne dorim să utilizăm mai mult apele uh, Uh, europene, fluviile europene, să dezvoltăm industria și transportul pe apă și așa mai departe. Deci trebuie să fim prudenți în momentul în care luăm decizii și pe de o parte și pe de altă parte să ținem seama și de prevederile la nivel internațional. Iar modul în care vom face acest lucru va fi unul deosebit de important. Mulțumesc, domnul Crowner. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc domnului raportor pentru colaborarea noastră. De șapte ani de zile sunt uh, europarlamentar și de șapte ani de zile tot aud vorbindu-se de emisii din cauza transportului pe mare de șapte ani de zile tot aud vorbindu-se de Organizația Maritimă Internațională. Însă, de fiecare dată când abordăm acest subiect, de atâtea ori ni se spune nu putem face atât de multe modificări, îmbunătățiri, nu avem destule resurse, nu avem destule fonduri și ne plângem, ne plângem, ne plângem. Dar, dacă vrem să îmbunătățim situația referitoare la emisii, uh, indiferent că e vorba de industria automobilă, de nave, de uh, nu uitați că trebuie să ne referim și la creștere și la economie. Eu nu cred că acestea sunt argumente. Dacă ne uităm, spre exemplu, la traficul feroviar, vrem întotdeauna ca toate costurile să fie amortizate și să avem pe cât posibil un transfer al mărfurilor dinspre transportul pe uscat pe șosele înspre transportul pe cale ferată. Însă ne referim și la costuri. Acum discutăm despre transportul maritim. Foarte multe lucruri sunt transportate pe mare. Uh, știm că trebuie să ținem seama de toate aspectele, chiar și aspectele de mediu, în materie de poluare, de fiscalitate. Uh, fiscalitatea este diferită față de transportul uh, pe șosele și așa mai departe, sau față de transportul pe cale ferată. De ce acest mod de transport este cel mai ieftin? Pentru că există anumite avantaje. Acum, dacă mă uit la argumentele domnului Flackenstein, el s-a referit la gazul natural lichefiat. De 35 de ani de zile discutăm discutăm despre gazul natural lichefiat. Și adevărat că e o confuzie pe aici undeva la mijloc și întotdeauna se spune, da lăsați că pe viitor lucrurile se vor îmbunătăți. Însă asta tot auzim de 35 de ani de zile. De aceea cred eu că ar trebui să fim uh, neutri din punct de vedere tehnologic. Noi nu suntem ingineri trebuie să încredințăm acest aspect inginerilor și să vedem exact care sunt valorile. Valorile uh, pe care le vom obține trebuie să respecte mediul și dacă, în infine, costurile sunt mai mari, atunci uh, vom vedea. Ceea ce ne dorim este ca toate condițiile să fie egale în diferitele moduri de transport. Și deci cred eu că în această direcție trebuie să mergem. Cel puțin așa văd eu lucrurile. Mulțumesc. Mulțumesc, până domnul președinte. Are cuvântul reprezentantul Comisiei. Dar mai întâi aș dori să vă prezentați. Uh, uh- vă mulțumesc, domnule președinte. Cu privire la directiva legată de conținutul de sulf al combustibilor marini. Doresc să vă mulțumesc pentru inițierea acestor discuții. Doresc să-i mulțumesc doamnei raportor pentru uh, raportul pe care l-a redactat. Discuțiile se referă la dimensiunile microscopice în, ale sectorului uh, maritim. Doresc să schimb puțin perspectiva și să vorbesc despre motivația. Motivația pentru introducerea acestei legislații este scopul Comisiei și de a îmbunătăți calitatea aerului. Suntem foarte departe de îndeplinirea standardelor, adică minimizarea impactului poluării asupra sănătății umane. Au fost făcute eforturi mari pentru reducerea poluării din uh, surse terestre. În ultimii 20 de ani aceasta a fost redusă cu mai bine de 80%. Acum, după ce am, am uh, făcut ce ne-a fost mai la îndemână, uh, acest sector este unul dintre, dintre cele mai eficiente. Comisia consideră că Transportul maritim este o afacere globală care poate duce la probleme globale, dar și regionale. Dar soluțiile la probleme trebuie să fie și ele globale. Este important și de asemenea necesar să facem aceste lucruri, mai ales având în vedere angajamentele internaționale pe care ni le-am luat în acest sector. De exemplu, um, Convenția legată de dreptul de liberă circulație care limitează uh, zonele unilaterale de control al emisiilor. Aceste zone sunt limitate în uh, uh Marea Baltică, la Marea Nordului, aceste prevederi vor fi transpuse în legislația Uniunii Europene pentru a avea putere de lege. Extinderea acestor zone la toate zonele maritime uh, este văzută drept un lucru pozitiv de către Comisie. Dar trebuie să vă reamintesc de declarația legată de mările teritoriale. Dorim să vedem uh, o analiză mai detaliată costuri-beneficii, dar și o analiză mai detaliată a problemei concurenței. Nu putem să ne dăm seama um, care sunt beneficiile și costurile dacă luăm în uh, considerare doar o zonă de 20 de mile maritime, mile, uh, marine. E limpede că introducerea unor noi standarde de calitate pentru combustibil este o provocare. Și consider că este nevoie de introducerea unei clauze pentru uh, disponibilitatea combustibililor. Doresc să vă amintesc că această clauză este una destul de complexă la anexa 6, constă în mai multe elemente. Nu, doar, uh, e, nu e vorba doar de libera circulație, dar și de cerințele pieței și cerințele de raportare și, de asemenea, cerințele de uh, anunț ale uh, navelor care nu îndeplinesc standardele de calitate. Deci, doresc să vă încurajez să analizați toate aspectele acestui regulament. Inversarea modală este o problemă mare și nici nu încape în discuție că prețul combustibililor va crește în urma acestor prevederi. Există două moduri de a privi problema. Putem să analizăm uh, costurile zilnice, unde costurile se pot ridica la costurile combustibilor se pot ridica la 45% din costurile de operare. Deci, sugestia mea în acest caz este să um, nu cerem o extensie mare, dar să restrângem această, această extindere acolo unde uh, putem analiza problemele. De asemenea, ultimul mesaj pe care vreau să-l transmit, dacă este să ne uităm la costurile de punere în aplicare într-un sector, acestea pot să scadă dacă avem certitudinea legală. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc, doamnă Savisar. doriți să spuneți ceva în concluzie? Da, vă mulțumesc foarte mult. În concluzie, desigur, doresc să îmi exprim mulțumirea față de toți raportorii din umbră pentru sprijinul lor. Au existat câteva diferențe de opinie și există încă dubii. Nu avem foarte mult timp la dispoziție. Dați-mi voie să repet. Anexa a fost adoptată în 2008. Au trecut de atunci trei ani și încă mai avem trei anexe de adoptat. Poate că colegul nostru poate să citească ziarele din uh, Finlanda și va vedea acolo că se scrie că nu există încă cercetări clare. Nu doresc să vă las cu impresia că eu voi fi cea responsabilă pentru moartea sectorului de transport maritim din Europa. Aici discutăm lucruri foarte serioase. Nu e vorba de religie sau de credință. Putem să credem și în Dumnezeu și în Moș Crăciun. Dar orice părere exprimată care ar putea să facă rău sectorului nu cred că este suficient să o considerăm doar o părere. Sigur, suntem responsabili pentru dezvoltarea transportului maritim, dar și pentru, suntem responsabili și pentru transportul ecologic. Doar săptămâna trecută am votat uh, uh, raportul cu privire la Carta Albă și nu pot să am o părere di- diferită uh, asupra unui lucru atât de asemănător. Păcat că Comisiei a luat trei ani să vină cu această propunere. Dacă am fi început mai devreme, probabil am fi făcut progrese mai mari. Probabil am fi construit până acum o infrastructură și stații de alimentare. Companiilor trebuie să le fie clar că acest lucru le așteaptă în viitor. Înainte de asta însă, companiile nu vor fi în favoare. Desigur, votul va avea loc mâine dimineață, spune președintele, și um, avizul va merge la Comisia pentru Mediul Înconjurător. Se va vota în ședința din ianuarie. Următorul punct pe ordinea de zi este descărcarea de um, gestiune pentru 2010 domnule președinte. Foarte pe scurt. După cum puteți vedea, textul îl aveți la dispoziție. Cred că îl aveți. Sper acest lucru. Am uh, încercat să facem o constatare rapidă a tuturor elementelor care se află în loc și a referit, în joc și referitor și la toate elementele legate de transporturi, de turism, uh, în așa fel încât să ajungem la programele Galileo. După cum bine știți, e un program care este deosebit de interesant pentru comisia noastră. Apoi, din nou, am subliniat faptul că Tribunalul uh, de Conturi analizează transporturile și aș fi vrut să adresez o întrebare comisiei referitoare la uh, rata de credite de angajamente și credite de plată în acest caz. Mă refer, deci, la acest exercițiu de descărcare financiară. Uh, uh, putem spune că, în aparență, există o reducere în ceea ce privește utilizarea uh, fondurilor, în ceea ce privește rata de plăți. Ne putem uita aici la cifrele care au fost preluate, însă ceea ce ne-am dat noi seama este că um, această scădere este doar aparentă. Și atunci se pare că ajungem totuși la o rată de 100% de utilizare a fondurilor disponibile. Deci, iată, asta este o întrebare pe care doream să o adresez comisiei, eventual poate, putem primi un răspuns. Acum, în ceea ce privește celelalte aspecte legate de turism, Uitați-vă la aliniatul numărul 10. Eu plec de la ideea că în momentul de față avem informații mult prea limitate pentru a, a ști exact despre ce este vorba. Însă, pentru turism, ceea ce putem vedea în mod clar este faptul că știm foarte bine cum s-au pregătit lucrurile. E vorba de o strategie care trebuie să fie mai ambițioasă și asta, bineînțeles, în funcție de temei legal de care dispunem, în așa fel încât să Uh, se includă și partea bugetară în programul multianual. Uh, au existat amendamente în acest sens și poate că ar fi bine să analizăm mai în detaliu acest subiect. Acum, aliniatul 9. Mă refer la viteza de croazieră pe care o, are, o au în momentul de față programele, uh, programul Galileo. Într-adevăr, trebuie să recunoaștem că și aici e vorba de programul EGNOS și programul Galileo. Și aici uh, a existat un progres în 2009, acesta a fost menținut. Uh, subliniem faptul că aceste programe sunt deosebit de importante și sunt programe de succes. Iar în final, Sper să nu fi uitat nimic. Nu uitați că suntem foarte limitați. Trebuie să ne limităm în redactarea acestui, uh, acestui document. Uh, însă, din amendamente, ceea ce reiese este faptul că trebuie să recunoaștem că uh, exercițiul făcut de către comisie în... este unul foarte bun. Bineînțeles, în sectoarele care țin de competența Comisiei pentru Transport Uh, comisia trebuie să ne prezinte câteva explicații în ceea ce privește utilizarea insuficientă a anumitor credite. Dar, cu toate acestea, dacă sunteți de acord, eu cred că ar fi foarte interesant să recunoaștem că, având în vedere circumstanțele și având în vedere uh, informațiile primite din uh, serviciile, din partea serviciilor comisiei, ei bine, uh, aceste eforturi trebuie să fie uh, incluse pe viitor și în următoarele perspective financiare. Și un astfel de exercițiu asemănător poate fi realizat și pentru alte programe uh, care au un interes clar, un, o importanță clară la nivel uh, european în domeniul industrial sau uh, în alte domenii. Eu cred că un exercițiu care poate fi repetat uh, repetat din punct de vedere al descărcării bugetare, tocmai pentru a verifica că în toate aceste domenii în care noi acționăm, în care noi intervenim, gândim în momentul în care vom avea acea bătălie supremă pentru finanțare suplimentară pentru transport, să putem, deci, să analizăm situația și să cerem același nivel de rigoare din partea Comisiei uh, referitor și la alte proiecte. Întotdeauna Comisia cere foarte multe lucruri, însă nu face întotdeauna acest exercițiu de revizuire, de analiză a modului în care au fost utilizate sau nu au fost utilizate uh, creditele. Deci asta încercăm noi să facem în momentul de față. Acum nu știu dacă dumneavoastră eventual aveți uh, propuneri sau uh, observații, uh, vă rog, ne putem să fim destul de mulțumiți chiar dacă există anumite deficiențe uh, pentru anumite aspecte uh, de securitate, însă cred eu că propunerea este una foarte bună. Bineînțeles, acum dacă ne uităm la situația programului Marco Polo și ținem seama și de contextul istoric, uh, lucrurile sunt uh, un pic mai complicate, însă tendința actuală poate fi consolidată uh, în următoarele exerciții financiare. Iată, cam acestea sunt uh, comentariile mele și aștept propunerile dumneavoastră. Thank you. Can I just remind members we're getting behind schedule. Am rămas puțin în urmă. Domnule Danton. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, mai întâi aș dori să mulțumesc doamnei Ala Sender pentru munca sa deosebită în cadrul acestui raport. Bineînțeles, iată că ne întoarcem cam tardiv asupra proiectului, bugetului 2010. Însă acest exercițiu este unul foarte bun pentru că ne permite să amintim anumite puncte uh, față de care Comisia este foarte, foarte clară. Uh, puncte importante atât pentru Comisie cât și pentru uh, Comisia noastră. Doamna raportoare, eu susțin ca și dumneavoastră problemele Comisiei în ceea ce mecanismul de interconectare în, în Europa, uh, mecanismul conectarea Europei. Vrem ca acestea să fie susținute de, cu un buget corespunzător și trebuie să mergem până la capăt. Eu vreau ca acest raport să fie de asemenea și o ocazie pentru Comisia noastră de Transporturi să repete această formă de sprijin față de fonduri suplimentare. E nevoie de euroobligațiuni europene, dar până în momentul de față Consiliul nu s-a pronunțat pe această temă. Acum, în ceea ce privește rețelele de transport, e nevoie de utilizare aproape totală a creditelor utilizate și asta demonstrează clar un lucru, și anume că șantierele avansează, funcționează bine. Aș vrea să vă amintesc faptul că e foarte important să uh, uh, putem termina pro, aceste proiecte transfrontaliere la timp. Ati- atrag atenția Comisiei asupra unui punct, și anume proiectul Cezar. O parte din creditele de plată au fost transferate către alte linii bugetare pe durata anului 2010. Și putem să, nu putem să cerem o reducere uh, spectaculoasă a emisiilor de CO2 și în același timp, în paralel, să se diminueze fondurile pentru Cezar, care tocmai cu asta se ocupă. Acum, fiind vorba de finanțarea pentru proiectele uh, din domeniul turismului, ar trebui să invităm Comisia să urmeze mai îndeaproape recomandările Curții de Conturi, tocmai pentru a întări succesul pe care îl constatăm deja în anumite proiecte, mai ales uh, tocmai pentru a nu uh, îngreuna povara cu care se, administrativă cu care se confruntă promotorii și antreprenorii publici. Pentru că aici e vorba chiar și de uh, subvenții. Deci, iată, acestea sunt punctele asupra cărora voi avea cu siguranță ocazia să introduc amendamente suplimentare. Thank you, Mrs. Mais. Vă mulțumesc, doamnă Meister. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei der Berichterstatterin für das, was sie vorgeschlagen hat. Also ich kann dem wirklich vollkommen folgen. Mir gefallen einige Dinge besonders gut. Doresc să-i mulțumesc, doamnei raportor, pentru recomandările ei și legătură cu comentariul 3. Acest lucru a fost menționat deja. Absorpția este foarte mare pentru aceste proiecte și acesta este un lucru bun. Dar statele membre pot să facă și mai mult cu privire la finanțarea acestei zone de infrastructură importante. Trebuie să transmitem acest semnal. Apoi, proiectele pentru viitor. Când vine, când vine vorba de euroobligațiuni, suntem și noi mulțumiți um, pe în legătură cu punctul 5. Este o abordare de bun simț și uh, este un demers bun pentru ca aceste obligațiuni să, um, să deja să, să fie pornite. În versiunea în limba germană este greșită Uh, cifra, țin să menționez acest lucru. Un alt uh, punct cu privire la turism. S-a discutat și acest lucru, avem noi competențe, noi puteri în acest domeniu. Dar nu au fost, nu au fost investiți destui bani pentru a um, avea loc o dezvoltare importantă în acest sector. Uh, apreciez propunerea Comisiei de a avea un plan multianual și vă mulțumesc pentru sprijin. Merci, raport. Doamna Durand, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule raportor, pentru observații. Trei, uh, trei constatări. Aliniatul 2, acolo unde se vorbește despre strategia Comisiei. Eu cred că ar trebui să insistăm asupra faptului că dorim să încurajăm Comisia să-și întărească coerența, coerența care există între programele de coeziune, strategia UE 2020, programele pentru energie și uh, eficiența în domeniul transportului și în domeniul energetic. Insist asupra acestui lucru, pentru că sunt de părere că nu facem uh, destul de multă referință la Uh, uh, uh, faptul că există atât de multe programe. Comisia se referă de multe ori la oferta de transporturi, dar nu se referă și la cerere. Cererea este importantă. Acum, la liniatul 3, o altă observație. Aș dori să amintesc rezoluția cărții verzi uh, din aprilie 2009, care cere Comisiei să stabilească o listă anuală a proiectelor care sunt cofinanțate de fondurile de coeziune pe de o parte și uh, finanțate, spre exemplu, în uh, rețeaua TNT. E o propunere care fusese deja făcută. În al treilea rând, aș vrea să uh, menționez aici uh, mecanismul de conectare a Europei. Poate că e prea devreme pentru asta. Nu știu dacă decizia finală a fost deja luată. Și acum, observația referitor la la și vreau să am câteva observații suplimentare. De ce anume uh, cheltuielile au depășit uh, previziunile care fusese inițial uh, făcute. Uh, asta nu înseamnă neapărat că o mai bună gestiune aeriană ar duce la o reducere, neapărat la o reducere a costurilor. De aceea, haideți să fim, uh, să fim realiști și să vedem că nu întotdeauna se ajunge la o scădere a cheltuielor față de uh, cifrele inițial prevăzute. Are cuvântul reprezentantul Comisiei. Mr. Chairman, um, I won't comment on tour. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu uh, doresc să comentez asupra turismului. În rest, însă, aș dori să spun că um, programul TNT se mișcă foarte bine. Uh, revizia făcută din do- în 2011 um, a permis progrese importante cu privire la restul comentariilor. Uh, a fost înregistrată o scădere din cauza recesiunii economice. În afară de, de asta, ă, bugetul alocat este satisfăcător. Am îmbunătățit previziunile pentru toate agențiile. Și se vede cu ușurință că și Curtea de Conturi și-a exprimat satisfacția în acest sens. Am o remarcă cu privire la programul Marco Polo. În 2009 am văzut că au existat probleme cu privire la executarea programului. Am remediat problemele, unele dintre credite au fost folosite pentru a finanța uh, soluțiile pentru alte probleme, așa cum s-a sugerat aici astăzi. Pentru restul problemelor, agențiile s-au descurcat destul de bine. A doresc să menționez o reportare mică a creditelor de plată, lucru normal. Atunci când nu primești o factură, n-ai cum să o plătești. În general, însă, nu am niciun uh, comentariu. Sunt mulțumită. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, stimată colegă, doriți să adăugați ceva? Mulțumesc. Fie n-am auzit bine, fie nu mi-ați răspuns, însă eu am întrebat în legătură cu diferența între creditele de angajament și cele de plată anul acesta pentru bugetul de 2010 la rețelele de transport uh, europene. nu am vrea ca cineva să spună că am avut probleme. Vreau să spun asta, că a apărut această reducere din cauza situației. Ceea ce privește comentariile făcute de coleg, în ceea ce privește Cesar, da, sunt de acord. E bine să avem amendamente pentru a putea manifesta interesul nostru și același lucru e valabil și în ceea ce privește turismul, putem îmbunătăți aici lucrurile, putem spune că avem nevoie de un buget pentru aceste proiecte. Și ceea ce privește comentariile doamnei Tibo, poate că problemele sunt legate de traducerea în franceză. La punctul 4 se vorbește de conectarea Europei, însă în franceză se vorbește despre mecanismul conectarea Europei, deci nu știu dacă e aceeași formulă sau nu. În ciuda regulamentului recent adoptat, noi vrem să spunem că vrem să ne manifestăm interesul pentru acest punct. Deci de aceea aș vrea să cer niște lămuriri în legătură cu acest lucru care nu e neapărat problematic, e doar puțin ciudat, deci vreau doar lămuriri pentru a nu face amendamente. Mr. Banucci, very quick. Vă mulțumesc foarte mult, domnule coleg, doriți să interveniți? Let, let me start with, um, with... Da, dați-mi voie să încep cu programul SESAR și întreprinderea SESAR și apoi uh, voi reveni. După cum știți, SESAR a încetinit puțin și de aceea execuția acestor credite, mai ales în uh, faza 2, a fost, uh, a fost destul de înceată. Uh, programul a început însă să-și revină și să reabsorbe toate um, reporturile din uh, perioada inițială. Cu privire la întrebarea legată de TNT. Programul principal este un program multianual. La sfârșitul lui 2010 s-a făcut o revizie a pro programelor care încetiniseră, care rămăseseră în urmă. Nu este vorba despre creditele de angajament, dar creditele acumulate au fost folosite pentru um, o altă um, propunere. Și așa merg lucrurile. Astfel putem să folosim creditele în mod optim. Vă mulțumesc, domnule Banucci. Doresc să le amintesc membrilor că termenul limită este 11 ianuarie Apoi, uh, Comisia Constituțională va vota în martie și apoi în plenara din mai. Primul termen limitat este data de 11 ianuarie. Următorul punct pe ordinea de zi este descărcarea de gestiune 2020 pentru Sesar, domnul Fleckenstein. Vă mulțumesc, doamne, uh, doamnelor și domnilor. Voi vorbi foarte pe scurt. Uh, am um, analizat uh, conturile a patru agenții. În propunerea pe care o avem, Um, deocamdată este vorba despre EMSA. Um, această agenție a respectat recomandările Curții de Conturi de anul trecut. mai ales cu privire la procedurile de angajare. Curtea de conturi a făcut remarci negative cu privire la Agenția, Agenția pentru um, lupta împotriva poluării aerului, dar cu privire la săsar trebuie să subliniem faptul că două rubrici bugetare, cheltuieli administrative și dezvoltare, au avut un, un excedent de 9% și nu putem să uh, acceptăm acest lucru pe termen lung. Deci trebuie să acordăm descărcarea de gestiune directorului cu privire la Agenția pentru Căile Ferate. Uh, este vorba despre o sumă de 5,5 milioane de euro reportată pe următorul exercițiu financiar, exerci, exercițiu bugetar. După cum am spus anul trecut, nu uh, se poate accepta acest lucru. dar vom reveni asupra acestei probleme. Trebuie să analizăm această problemă mai îndeaproape, dar um, trebuie să oferim descărcare de, uh, dorim să oferim descărcarea de gestiune agenției pentru um, um, deci este, este bine cu privire la toate cele patru agenții. Vă mulțumesc mult, spune președintele. Uh, pardon. Le César, cum l-a dit, a été validé par da, a existat acea validare din partea Curții de Conturi și sunt de acord cu propunerea colegului Fleckenstein să dăm descărcare de, de gestiune directorilor privind executarea bugetului 2010. Aș vrea însă să spun că am câteva rețineri în ceea ce privește gestiunea financiară. În primul rând, Agenția Feroviară. Eu mi-aș dori ca această Agenție Feroviară Europeană să respecte principiul anualității bugetare. Nu e normal ca Uniunea Europeană să reporteze de la un an la altul sumele alocate din cauza licitațiilor organizate și din cauza plăților de active. După părerea mea, trebuie să încheiem rapid faza de dezvoltare de la SESAR. Astfel am putea reduce emisiile de dioxid de carbon, am putea fluidiz, fluidiza traficul și în același timp am putea încheia cât mai uh, repede cerul unic european, despre care vorbim de foarte mult timp. Acestea fiind spuse, cred că SESAR ar trebui să folosească excedentele rămase. E o sumă importantă, 57 de milioane de euro totuși. De asemenea, mă îngrijorează mult criticile formulate de Curtea de Conturi în legătură cu metodele folosite de Agenția Europeană de siguranță aeriană atunci când sunt organizate licitațiile, însă ați spus că vom vedea asta după vacanță, în ianuarie. Eu nu cred că e normal să tolerăm astfel de forme de discriminare sau de tratament preferențial. Și sper sincer ca raportul Curții de Conturi să um, determine comisia să ceară explicații SESAR, deoarece și aici trebuie să se aplice regulile europene privind licitațiile publice. Nu vă spune nimic în legătură cu Agenția pentru Siguranță Maritimă, deoarece Curtea de Conturi nu a făcut observații în acest sens. Acestea sunt comentariile mele generale. Doamna Meissner are cuvântul acum. Auch vielen Dank an Knut Fleckenstein. Ähm, es ist tatsächlich ja so, dass wir wissen, dass die Agenturen durchaus im, im Schnitt gute Arbeiten machen. Ei, mulțumesc domnului Fleckenstein. Știm că agențiile au făcut o treabă foarte bună, da. Ar trebui cel puțin să li se um, mențină finanțarea și să se crească la EMSA. Sunt de acord cu domnul Fleckenstein. Uh, Agenția de Siguranță Maritimă Europeană a avut probleme, știu asta, însă EMSA, după părerea mea, e agenția care se descurcă cel mai bine. Ceea ce privește EASA, așa cum spunea colega noastră, e problema achizițiilor publice și a selecției personalului, însă problema nu e atât de gravă cât să ne acordăm descărcarea de gestiune. Acum, referitor la SESAR, cred că ar trebui să ne uităm îndeaproape la costurile administrative care au fost uh, depășește cu 11%, e mult. Să dăm și linia bugetară de studii și dezvoltare, deci cerul unic european e un proiect important care trebuie făcut așa cum trebuie, însă dacă avem niște cheltuieli atât de ridicate, ar trebui să fie trași la răspundere. În ceea ce privește agenția feroviară, anul trecut s-a întâmplat același lucru, am avut o sumă reportată. Și cred că nu mai sunt suficiente um, eforturile noastre de a le atrage atenția asupra problemei. Deci trebuie să le dăm de înțeles că așa ceva nu este acceptabil. Ei ar trebui să îmbunătățească situația imediat. Nu știu dacă or, o vor face. Deci problema e dacă ar trebui să vorbim mai răspicat sau nu cu ei. Eu unul aș înainta un amendament mult mai clar în această privință, deoarece e inacceptabil și nu vreau ca la anul să avem aceeași problemă. Mulțumesc, doamna Durand. Mulțumesc, domnule președinte. Un mic uh, comentariu referitor la Cesar. Sunt de acord cu ce spunea colega noastră în legătură cu faptul că trebuie gestionat mai bine traficul aerian. Însă nu înțeleg cum o creștere de 11% la cheltuielile administrative ar accelera procesul de desăvârșire a cerului unic european. Cerul unic european e o problemă politică la Consiliu. Deci anumite state membre nu vor sau uh, ezită să progreseze de ani de zile. Deci cum putem justifica legătura între SESAR și cerul unic european? Cerul unic european reprezintă o îmbunătățire a gestiunii traficului aerian, însă aici totul ține de o decizie politică la Consiliu. Cesar ar trebui să ne explice de ce și-au crescut cu 11% cheltuielile administrative. Și nu aș vrea ca la Cesar să avem aceeași situație ca și la alte proiecte europene, importante sau nu pentru noi, însă care foarte repede o iau pe o cale a creșterii cheltuielilor și nouă ne din ce în ce mai greu să îi controlăm. Deci eu cred că ar trebui să tragem un semnal de alarmă pentru Cesar. Însă nu SESAR ar va ajuta statele membre să iau decizie în ceea ce privește cer unic european. Din păcate, așa stau lucrurile. Mulțumesc! Merci, Monsieur le Président. Juste deux remarques. Une remarque générale. Riche. Două comentarii. În primul rând, referitor la agenții în general. Eu tind să cred că aceste agenții sunt un instrument european iar Parlamentul, care are o atitudine comunitaristă, ar trebui să supravegheze aceste agenții, însă în același timp să vadă dacă nu cumva au deja greutăți mari la Consiliu pentru a nu le îngreuia și mai mult. Acum un comentariu specific în legătură cu agenția feroviară. Bineînțeles că are dificultăți deosebite și sume reportate, spunem asta deja de trei ani. Însă vreau să spun în primul rând, e Ultima agenție care a fost um, înființată, Comisia. Um, deci noi însărcinăm această agenție feroviară cu misiuni care nu îi se cuvin. Două exemple. Cerem avizul experților în legătură cu un litigiu între diferiți actori uh, privind eurotunelul sau cerem raport, un raport privind accidente feroviare ca cel care a avut loc acum un an și jumătate. Deci trebuie să știm încotro ne îndreptăm. Recunoaștem că această agenție funcționează în niște condiții grele. De altă parte, e greu să găsești personal, asta e complicat cu sistemul actual. Deci și agenția trebuie să facă misiuni care nu-i aparții și după aia o tragem de ore când face ceva greșit. Atunci când uh, vor fi revizuite competențele și statutul agenției, trebuie să intervenim, deoarece nu putem să tragem din toate părțile și după aceea să venim cu un astfel de raport. Eu nu cred că ar trebui să îngreuiem și mai mult lucrurile. Da, aceste sume n-ar trebui reportate, să nu avem cum să cerem uh, totul și să fim lipsiți de coerență. You. I will cover... Domnul Bonucci de la Comisie. Mă voi referi în primul rând la agenția feroviară. Da, e o situație pe care o știu de câțiva ani de zile. Problema este că această agenție feroviară desfășoară procedurile de achiziții publice destul de lent. Deci rezultatul e că au ajuns în partea a doua anului și trebuie să execute o serie de sume anul viitor. Asta a cauzat reportarea unei sume importante. Ce intenționează să facă această agenție? Ei bine să folosească alte tehnici, cum ar fi contractele cadru, pentru a accelera întreg procesul și pentru a împiedica reapariția acestei probleme pe viitor. În ceea ce privește acum Cesar, le las cuvântul colegilor de la Cesar, deoarece eu cred că aici facem o confuzie între cheltuieli. Cheltuielile administrative sunt totuși un cadrul bugetului să... Carlo, ai cuvântul. Carlo Borghini, mă numesc de la Cesar. Așa cum spunea domnul Boluci, cheltuielile administrative ale Cesar intră în creditele de plată adoptate de Parlament și de Consiliul de Administrație. Deci nu am depășit cheltuielile. Comentariul Curții de coturi se referă la faptul că în ceea ce privește creditele de uh, plată, nivelul de execuție a fost depășit cu 11, respectiv 9% la două linii bugetare. Și aici am acoperit uh, cu banii disponibili din anii anteriori. Deci noi nu am depășit bugetul nostru de cheltuieli administrative sub nicio formă. Domnule Fleckenstein, mai doriți să adăugați ceva? Oh, sorry, Mr. Bonucci, you still want to come back, do you? Doriți să interveniți din partea comisiei? Da. Referitor la EASA. Vreau să vă informez pe toți că și-au schimbat uh, sistemul de contabilitate în 2010 pentru a-l moderniza și pentru a oglindi uh, practicile actuale ale celorlalte agenții. Eu cred că asta ar soluționa, ar putea soluționa problemele. Un alt lucru despre care s-a vorbit, recrutarea personalului pentru Agenția de Siguranță Aeriană. Și au schimbat și aici procedura și nu cred că vor mai avea probleme pe viitor. Mulțumim, domnule Fleckenstein. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Cu atât mai bine dacă lucrurile se desfășoară atât de bine la EASA. Poate că e nevoie doar de puțin timp pentru a prelua comentariile făcute de Curtea de Conturi. Acum, referitor la agenția feroviară, eu nu mă opun deloc ideii de a avea o formulare mai răspicată. Însă, dacă anul la anul vom avea din nou aceeași problemă, atunci această descărcare se pare că nu va fi corectă, deoarece nu vom fi mulțumit. Vă mulțumesc. Termenul pentru amendamente. 11 ianuarie la prânz, încă o dată vom vota în Comisia de Transporturi în februarie, Comisia de Control Bugetar va vota în martie, după care votul în plenară va fi în mai. Deci, încă o dată, ca și în cazul celorlalte rapoarte de descărcare Termenul pentru amendamente este 11 ianuarie la prânz. Acum, drepturile pasagerilor aerieni. Raportor este domnul Taylor, care văd că a dispărut. Nu, vine aici. Se îndreaptă către sală. I shall say a few words then. Atunci mă voi uh, referi eu pe scurt la acest raport. E un raport din proprie inițiativă care se referă la drepturile pasagerilor, cum ar fi uh, refuzarea accesului la bord sau uh, anularea zborului. Am cerut uh, să se facă un aviz, un studiu în legătură cu acest subiect. Am cerut deci acest lucru agenției uh, Europene ESI. Uh, vă dau cuvântul, domnule Taylor, aș vrea să știu dacă cei pentru afaceri sociale sunt aici. Domnul Taylor va interveni primul. Aveți cuvântul. Keith, ai cuvântul. Thank you, Chair. Sorry about that. I was there. Mulțumesc, domnule președinte. văd că Văd că ați terminat puțin mai devreme. Dacă vorbesc și eu repede, poate terminăm și mai repede. Vă mulțumesc pentru prezentarea acestui punct. Vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră, ONG-urilor și grupurilor care prezintă industria, care ne-au ajutat. Le mulțumesc de asemenea celor de la comisie. Deci cu toții m-au ajutat să elaborez raportul. La o reuniune recentă a raportorilor din uh, umbră, am avut un acord destul de mare în legătură cu multe elemente din raport. E un raport care vine, ca, vine în, în urma comunicării um, Comisiei privind regulamentul 261 din 2004 privind uh, compensarea călătorilor în caz de uh, refuzare a accesului la port sau de întârziere sau anularea zborului. De asemenea, vorba și de regulamentul uh, 1106 privind uh, călătorii cu mobilitate redusă, călătorii aerieni. Drepturile pasagerilor uh, sunt uh, afectate de foarte multe ori, în multe um, acte legislative și de aceea și în raportul meu mă uit la contextul general. În raport am subliniat nevoia de a avea o siguranță juridică, o certitudine juridică mai mare pentru o interpretare clară, pentru o aplicare uniformă a acestor drepturi în Uniunea Europeană. De asemenea, sentințele Curții Europene de Justiție ar trebui să fie incluse în uh, revizuirea regulamentului 261. De asemenea, să se crească răspunderea și transparența pentru a clarifica și consolida drepturile existente și pentru ca uh, și consumatorii să înțeleagă clar ce drepturi au. E un raport care vine la timp, deoarece Comisia dorește să revizească regulamentul 261 anul viitor. Sper de asemenea că va fi util și în revizuirea altor acte legislative, cum ar fi pachetul privind aeroporturile. Acum voi eh, rezuma principalele puncte din raport. În ceea ce vește cadrul general, eu cred că Cetățenii trebuie să-și înțeleagă drepturile așa cum trebuie pentru a avea acces la ele și de aceea informarea în legătură cu drepturile pasagerilor ar trebui să se facă în mod simplu, ușor de înțeles, în toate etapele călătoriei, începând cu momentul în care călătorul se hotărăște să-și cumpere biletul. Și pentru a ajuta la aplicarea acestor drepturi pe parcursul călătoriei, le cer uh, transportatorilor aerieni să aibă personal de contact în fiecare aeroport, iar acest personal trebuie să ia decizii imediate în legătură cu oferirea de asistență, rambursarea sau uh, rerutarea uh, zborului atunci când apar anumite tulburări. De asemenea, niște organisme de punerea în aplicare a legii ar trebui să îi ajute pe pasageri să țină cont de plângerile lor și, dacă e cazul, să impună sancțiuni. Eu cer oficializarea unei rețele europene de astfel de organizații coordonată de comisie, iar aceste organisme trebuie să publice informații în legătură cu plângerile pe care le primesc. Alte elemente pasagerii trebuie să fie pe deplin acoperiți în caz de faliment sau insolvabilitatea unei companii aeriene și pentru o implementare și pentru o punere în aplicare a legii, a legii existente, ceea ce privește transparența. Prețul, de exemplu, de pe site-urile de, pe care poți să-ți cumperi un bilet, ar trebui să fie prețul final, cu toate taxele. De asemenea, pasagerii ar trebui să aibă acces și la informațiile pe care le au liniile aeriene conform registrului cu nume de pasageri. Pasagerii ar trebui să aibă dreptul să-și schimbe detaliile de pe bilet dacă fac o greșeală atunci când rezervă biletul european, ă, de avion. De câte ori am auzit ă, povești cu oameni care au greșit o literă de numele lor și pentru a schimba au trebuit să plătească 40 de lire stagline. E o problemă pe care trebuie să o abordăm. Printre alte drepturi de bază e dreptul la o călătorie sigură. De aceea, toți pasagerii, inclusiv copiii sub 2 ani, ar trebui să aibă un loc sigur în avion. Și, în sfârșit, pasagerii ar trebui să aibă drepturi la informații în legătură cu impactul asupra mediului pe care îl are călătoria respectivă iar Comisia și linia aeriene ar trebui să sprijine activitatea care permite niște comparații uh, clare și veridice între diferitele modalități de transport. Acum, referitor la regulamentul 261, care stabilește regi, reguli comune de compensație și de asistență a pasagerilor în caz de uh, anulare, întârziere sau de refuzarea accesului la bord. Aici e nevoie de o interpretare cât mai clară și cer comisiei să includă în revizuirea sa la acest regulament interpretarea făcută de Curtea Europeană de Justiție în legătură cu anumite definiții și termeni, cum ar fi, de exemplu, circumstanțe extraordinare sau regulile de compensație. Deci e important, e, se cuvine ca uh, a, acest rol să-i revină Curții Europene de Justiție. Eu m-am gândit, de exemplu, și la elaborarea de liste cu circunstanțe extraordinare. Însă, cu siguranță, dacă faci așa ceva, rămân și lucruri la care tu nu te gândești că ar fi niște circunstanțe extraordinare. Însă, inițial, deci acestea n-ar fi importante. Deci, dacă călătoria nu poate să aibă loc Uh, pasagerul trebuie informat la timp în legătură cu motivele. În ceea ce privește durata întârzierii, deci ar trebui să-i se spună clar, să-i se spună și ce alte um, opțiuni are pentru a călători, inclusiv cu alte modalități. Și deci trei opțiuni. Uh, re, o nouă rută, uh, refinanțarea, nouă rezervare. Nu? Acum, în ceea ce privește bagajul, care uh, ar trebui să aibă același, aceleași drepturi și ca pasagerii care primesc o nouă rută sau care sunt întârziați. Calinele ne să aibă grijă de pasagerii mai uh, sensibili. Ar trebui să fie ajutați Uh, pentru a achiziționa, de exemplu, băutură, coritoare sau pentru a-și rezerva o cameră de hotel. De asemenea, mecanismele de compensație trebuie refizuite de comisie, deoarece, cu condiția ca nivelul actual să nu fie slăbit. Și acum, regulamentul 1107 privind drepturile persoanelor cu mobilitate redusă sau ale persoanelor cu handicap care călătoresc cu avionul. E important aici să ne dăm seama că un acces de plin este elementul cheie pentru acest grup de utilizatori. Acum, lipsa de formare pentru personal și infrastructura fizică în aeroporturi și la bord și acestea sunt niște obstacole care trebuie reduse. Putem face multe asigurând accesul uh, la bord, ne să ne gândim la ușile avionului, care, aeronave care trebuie să fie uh, în așa fel încât să se poată intra cu un scaun cu rotile. Important ca persoanele cu handicap și cu mobilitate redusă să poată fi uh, însoțite de un câine călăuză sau chiar și la bord de asemenea să li se acorde oxigen în scopuri medicale fără niciun cost suplimentar. Și în încheiere, orice daună adusă echipamentului de mobilitate trebuie să fie compensată. Există o limită de 200 de euro în momentul de față noi credem că nu ar trebui să existe nicio limită, dat fiind că acest echipament este important și unor chiar și foarte costisitor. Deci trebuie acoperit așa cum trebuie. Ca să închei, informațiile pentru persoanele cu handicap sau mobilitate redusă. Informațiile trebuie să fie accesibile în formatul corespunzător nevoilor acestor persoane. E tot ce am de spus pentru a prezenta acest raport. Acum aștept, bineînțeles, intervenția raportorilor din umbră și comentariile comisiei. Vă mulțumesc. În primul rând, bun venit domnului Hernandez Batala de la Comitetul Economic și Social. Dumnealui este raportorul pe această temă. Dacă doriți să interveniți, puteți să o faceți acum. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor, doamnelor și domnilor deputați. Comitetul Economic și Social, prin acțiunile sale în domeniul transporturilor, și am uh, primit scrisoarea adresată de președintele acestei comisii uh, cu acele întrebări care au fost formulate referitor la aceste noi regulamente uh, care vor fi aplicate, deci 1107 pe bară 2006 și 261 bară 2007. Ei bine, noi am uh, discutat aceste subiecte și am organizat și o audiere publică cu toate părțile implicate din sec- acest sector, iar concluziile pe care voi încerca să le prezint acum în mod succint sunt următoarele. Mai întâi, Aproape toți cei care au intervenit cu ocazia audierii consideră că e nevoie de o reformă. O reformă pentru că uh, Uh, formulările celor două regulamente, mai ales 261, nu sunt suficient de clare. Și nu avem deocamdată un achi de jurisprudență suficient de important care să ne permită să rezolvăm problemele ce apar în acest domeniu. Bineînțeles, există anumite decizii din partea uh, Curții de Justiție care pot fi acum integrate în acest document. Apoi, aș dori să mă refer acum la conceptul acesta de circunstanțe extraordinare. Este foarte greu să obții o definiție concretă. Uh, însă poți să încerci să obții o definiție cât mai deschisă posibil, tocmai pentru a avea o abordare cât mai uh, corectă față de aceste circunstanțe extraordinare. Și apoi, în al treilea rând, un alt concept deosebit de important este acela de asistență față de călători și voi încerca să mă refer mai concret la această definiție, unde începe și unde se termină această asistență. Ce anume înseamnă această asistentă? Probabil că unii se vor gândi că începe în momentul în care persoana, călătorul respectiv, uh, Uh, ajunge uh, în avion sau uh, se oprește acolo când coboară din avion. Însă vom vedea exact despre ce este vorba, pentru că știm că în justiție, în cazurile care au fost prezentate în fața justiției, lucrurile au fost interpretate. Și interpretarea este de multe ori diferită față de ceea ce uh, avem deocamdată la dispoziție. Noi am elaborat un document în care încercăm să facem o listă a temelor pe care noi le considerăm a fi ca fiind cele mai importante. Uh, există o temă, um, anumite teme foarte concrete, spre exemplu situațiile legate de schimbări uh, de ultima oră în uh, zboruri sau faptul că anumite uh, zboruri de legătură pot fi pierdute și așa mai departe. Deci, Acestea ar fi câteva observații, iar în final, domnule președinte, m-aș referi la regulamentul 1107-2006. Este unul foarte recent, dar uh, unul pe care asociațiile persoanelor cu handicap îl consideră ca fiind unul nepotrivit. Ele consideră că acest text ar trebui să fie modificat în așa fel încât să fie mai concret și să existe o interpretare mai clară a definiției persoanei cu uh, handicap. Și în cazul în care acest lucru nu ar fi fost posibil, atunci ar trebui să ne gândim mai bine la o revizuire concretă, întreagă a acestui regulament. Iată deci în mare, în mod foarte uh, succint, uh, conținutul raportului nostru pe care îl uh, putem pune la dispoziția comisiei dumneavoastră în cazul în care ați avea eventual uh, întrebări suplimentare. Suntem la dispoziția noastră pentru a răspunde. Mulțumesc, până domnul președinte, mulțumesc domnului Batara, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și așteptăm cu nerăbdare raportul dumneavoastră din partea Comitetului Economic și Social. Iar din partea, acum, din partea PPE, domnul Zasada. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję posłowi sprawozdawcy, panu Taylorowi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului nostru pentru eforturile depuse în acest raport și sunt de acord cu mare parte din uh, cele spuse de raportor. Însă există câteva elemente în document care ar putea poate fi precizate sau ar putea fi făcute mai concrete. Am să încep mai întâi cu contextul general. Mai întâi, sunt ferm convins că e nevoie de o modificare a regulamentului 2 161 și 1107, în așa fel încât drepturile pasagerilor să fie uh, regrupate într-un singur document. În al doilea rând, sunt de acord cu raportorul asupra faptului că ar trebui să hotărâm cât mai repede cu putință ce anume înțelegem noi prin aceste circunstanțe extraordinare. În al treilea rând, chiar și cel mai, cel mai bun regulament nu este un text util dacă oamenii la fața locului nu știu care le sunt drepturile. Deci e nevoie și de acțiune la nivelul uh, opiniei publice, în așa fel încât să punem accentul pe o sporire a conștientizării pasagerilor față de propriile lor drepturi. Apoi ar trebui să informăm pasagerii despre modul în care ei pot să beneficieze de toate drepturile ce le revin în mod eficient. Apoi, articolul 13, articolul 261 din 2004, specifică în mod clar faptul că Există transportatori aerieni care sunt, uh, au răspunderea uh, în întregime în ceea ce privește modul în care se organizează transportul și este evident că companiile aeriene sunt responsabile de orice situație negativă care poate interveni și care poate pune în dificultate călătorul sau bagajul acestuia. Deci ar trebui să existe mecanisme rapide, eficiente, care, în funcție de cazuri concrete, să intervină și să poată să permită fie o compensare a, a persoanelor implicate. Spre exemplu, vă dau un exemplu clar. În momentul în care bagajul este adus și uh, există o problemă. De multe ori se aruncă vina pe cei care au manipulat bagajele, însă pe pasager uh, nu-l încălzește acest lucru. El ar vrea să-și recupereze, fie să-și recupereze bagajul, fie să obțină o compensație. Și uh, compensația nu poate acorda decât compania aeriană, pentru că compania aeriană este responsabilă de modul în care a fost uh, manipulat acel bagaj. Apoi, ulterior, compania aeriană poate să ceară eventual uh, compensații de la compania de uh, uh manipulare a bagajelor. În ceea ce privește uh, documentul 261 din uh, um, documentul 1107 din 2006, eu cred că textul propus este bun, dar există o situație în care persoanele cu handicap sau persoanele cu mobilitate redusă au dificultăți în momentul în care doresc să se deplaseze în aeroport și de multe ori uh, anumite uh, companii aeriene solicită uh, sume suplimentare pentru a pune la dispoziție acestor persoane anumite echipamente pentru a putea, fi, uh, pentru a putea asigura mobilitatea acestor persoane. Și am discutat acest lucru cu diferite asociații, am discutat și cu mame sau uh, tați care însoțau copiii cu uh, handicap. Și pot să vă spun că ar trebui ca această definiție a persoanei cu mobilitate redusă ar trebui să fie mai clară și ar trebui să fie incluse și situațiile în care anumiți copii cu handicap uh, călătoresc însoțiți de părinți. Acum, uh, mai există și alte subiecte evocate de raportor. Mă refer, spre exemplu, la punctul 6. Pasagerul ar trebui să aibă posibilitatea de a avea informații cu privire la registrul uh, uh, cu numele pasagerilor. Uh, raportorul însă aici merge mai departe și afirmă faptul că pasagerii ar, ar, ar uh, Uh, că pasagerilor nu ar trebui să li se refuze posibilitatea de a urca la bordul unui avion în funcție de datele care sunt conținute în acest uh, registru. Uh, sunt de acord, spre exemplu, cu articolul 9, în care pasagerul poate să aibă posibilitatea să corecteze anumite greșeli sau erori care au fost făcute în momentul în care a făcut o rezervare, în momentul în care ortografia unui nume nu a fost uh, corectă, în momentul în care am făcut o greșeală în data nașterii. Uh, toate aceste erori, în momentul de față, fac în așa fel încât uh, biletul nu mai este valabil. Dar uh, mai există și alte cazuri. Spre exemplu, uh, momentul în care se dorește anularea unei uh, rezervări. Um, acolo intervin probleme, pentru că odată ce biletul a fost cumpărat, de multe ori există dificultăți pentru a-l anula. Uh, aici există o propunere de un termen de anulare de două ore. Nu știu dacă se poate face acest lucru. Apoi, s-a spus de asemenea că se dorește ca să se poată utiliza biletul întors înainte de a putea utiliza biletul dus, în momentul în care se cumpără un bilet dus întors. Uh, apoi s-a cerut de asemenea posibilitatea de a transmite un bilet cumpărat unei părți terțe, de a ceda acest bilet. Uh, după cum vedeți aici, există anumite uh, perioade ale anului în care biletele sunt mai scumpe, spre exemplu în perioada Crăciunului și sunt convins că speculatorii vor încerca să cumpere uh, cu mult timp înainte aceste bilete pentru ca ulterior să le revândă și să facă un profit de pe urma lor. Eu sunt de acord că, într-adevăr, trebuie să se poată modifica numele unui pasager în, care a existat, în cazul în care a existat o eroare. Sunt de acord cu asta. Apoi, la articolul 18. Nu sunt de acord cu faptul că atunci când un bagaj a fost pierdut, a fost uh, adus cu întârziere, persoana respectivă ar trebui să aibă aceleași drepturi de compensație ca și persoana uh, a cărui zbor a fost pur și simplu în, cu întârziere sau anulat. Mi se pare că aici e oarecare formă de abuz. Pentru că dacă s-ar pierde un bagaj, atunci persoana respectivă ar avea dreptul la o noapte de hotel, ar avea dreptul la o masă și așa mai departe. Și nu știu dacă acest lucru este rezonabil. Uh, s-ar pierde foarte multe bagaje, mai ales în destinațiile foarte turistice. Uh, Uh, apoi, s-a spus faptul că uh, persoanele cu mobilitate redusă și cele cu handicap ar trebui să aibă dreptul de a utiliza în mod gratuit oxigenul medical al companiilor aeriene. Acest lucru poate fi făcut uh, pe durata zborului, dar nu în detrimentul securității altor pasageri. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Și eu care credeam că spaniolii sunt cei care vorbesc repede spune domnul președinte. Și acum domnul Sasol din partea socialiștilor și democraților. Grazie. Grazie, innanzitutto. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului domnului Taylor pentru munca excelentă pe care a depus-o. Acest raport este foarte important pentru că acest raport avem posibilitatea de a permite pasagerilor să-și cunoască drepturile. Raportul este unul foarte bun, foarte echilibrat, bine construit. Am să fac doar câteva observații, câteva precizări, ca urmare a anumitor amendamente pe care eu le-am înaintat. Sunt de acord cu faptul că, așa cum spunea colegul Taylor, că trebuie să clarificăm lucrurile în ceea ce privește aceste circumstanțe extraordinare. Și cred că reprezentantul Comitetului Economic și Social s-a referit și el la acest lucru. Eu cred că vom face un serviciu consumatorului în momentul în care vom defini în mod clar limitele Uh, acestei definiții. Și acest lucru ne va permite să identificăm responsabilitățile, ne va permite să luăm decizii din punct de vedere juridic mai rapid și ne va permite, va permite pasagerilor să primească compensații mai rapid, în termene rezonabile, în cazul în care aceștia au dreptul la compensații. Mai mult decât atât, eu cred că trebuie să uh, clarificăm lucrurile în ceea ce privește uh, Uh, registrul cu datele pasagerilor, acele date care sunt înregistrate în momentul în care se face o rezervare. Știm că pentru anumite rezervări se cer tot felul de informații și date, număr de card, de credit, preferințe alimentare uh, și așa mai departe. Cred că este important să, ca aceste date să fie înregistrate, însă ar trebui să ne limităm la acele date care sunt cu adevărat necesare pentru a permite companiilor aeriene să-și facă munca de rezervare a locurilor și a biletelor și, în același timp, uh, menținându-se și garantându-se dreptul la viață privată a pasagerului. Acum, uh, aș vrea să pun o întrebare domnului Taylor referitor la partea finală a punctului 6 și anume pasagerii nu ar trebui să, pasagerilor nu ar trebui să li se refuze accesul la bord în funcție de datele conținute în registrul PNR. Doar dacă acestea sunt uh, bănuite de terorism. Dar știm foarte bine că trebuie să împiedicăm urcarea la bordul avioanelor a teroriștilor. Deci cred eu că asta ține mai degrabă de poliție. Poliția este cea care ar trebui să facă această muncă. Nu mi se pare a fi o responsabilitate a companiei aeriene. Nu e meseria lor. Apoi, securitatea pasagerilor poate, siguranța pasagerilor poate fi garantată uh, la nivelul cel mai înalt și asta doar se poate face în mod concret. Eu sunt de acord cu raportorul în ceea ce privește această nevoie, exigență de a garanta o transparență a prețurilor. De multe ori, și știm și noi asta, uh, mulți colegi probabil s-au confruntat cu acest fapt, uh, de multe ori prețul nu corespunde cu publicitatea făcută de anumite companii aeriene low cost. Uh, prețul afișat nu corespunde cu prețul plătit. Deci, de multe ori, Există diferențe și deci taxele care sunt uh, adăugate la prețul inițial al biletului trebuie să se justifice. Uh, și trebuie să ne dăm seama că fiecare uh, taxă impusă în plus trebuie să se justifice chiar dacă um, uh, a existat doar o singură tranzacție bancară. Deci eu nu cred că trebuie să, să încărcăm această um, uh, prețul unui bilet doar printr-o taxă care ar trebui să justifice aplicarea directivei 261. Apoi, eu, în calitate de uh, consumator, de pasager, uh, sunt convins că vom, vom ajunge într-o situație în care, în fine, societatea este cea care va trebui să uh, compenseze financiar pasagerii și am ajunge într-o situație în care cetățenii compensează pe cetățeni în... Și, într-un final, m-aș referi și la siguranță, siguritatea aviației. Aceasta trebuie să fie asigurată pe întreg procesul. Uh, chiar și pentru copii foarte, foarte mici, pentru bebeluși, sub 2 ani, uh, care nu, nu pot să călătorească decât pe genunchii părinților, în brațe în cazul în care există un singur părinte și doi copii, atunci acel al doilea copil este încredințat unui alt pasager, de multe ori, unui necunoscut, total necunoscut. Iar în acest sens, trebuie să ne asigurăm că uh, aceste condiții de securitate sunt garantate de la bun început și până la finalul călătoriei. Iar pentru asta e nevoie de un instrument adecvat, ad hoc, care să permită acest lucru în momentul în care se face rezervarea biletului. Știți că există anumite uh, cerințe de securitate, spre exemplu, cum e cazul și în transportul cu, uh, în mașină, uh, centrul de securitate și așa mai departe, scaune speciale pentru copii. Dar, domnule președinte, poate intervin prea mult, dar știți că noi, noi traversăm acum o, o, o, o criză economică. Am putea poate să Ă, ajungem la o soluție în care copiii ă, cu vârsta între 2 și 5 ani nu ar plăti decât jumătate din prețul biletului, având în vedere criza. Și apoi, la punctul 18, în momentul în care uh, bagajele sunt pierdute sau ajung cu întârziere, trebuie să uh, beneficieze de drepturi echivalente din punct de vedere al compensațiilor și asistența, cu, deci echivalente cu pasagerii care au suferit ei înșiși întârzieri. E adevărat că compania aeriană nu se ocupă direct de manipularea bagajelor, dar, pe de altă parte, e adevărat că ea e responsabilă de bagaje, pentru că bagajele aparțin călătorilor și pasagerii încheie cu această companie un contract. Ei plătesc uh, compania aeriană și pentru transportarea bagajelor. Mulțumesc, spune domnul președinte. Uh, nu vreau să pierdem prea mult timp. Uh, Următorul pe listă este doamna Nathalie Grisbeck. Merci, Uh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Sper să respect timpul alocat, însă cât timp am la dispoziție? 10 minute, 7 minute, 7, 5. Eh, Voi încerca să fiu foarte succintă. Îi mulțumesc și eu colegului Chris Taylor pentru primele schimburi de vederi foarte constructive pe care le-am avut în ultimele săptămâni. Mă voi referi acum doar la elementele asupra cărora am comentarii și ce nu voi reuși să spun acum voi face prin amendamente la textul domnului Taylor. Așa cum au amintit mai mulți colegi, precum și domnul de la Comitetul Economic și Social, deci legislația europeană este destul de consolidată, clară, precizată și de jurisprudență și se instaurează un cadru destul de bun în teorie, însă în practică raportul pică la țanc, deoarece de fapt există multe elemente pe care trebuie să le precizăm mai clar în ceea ce privește responsabilitatea și drepturile pasagerilor. Sunt de acord cu tot ce a spus colegul Taylor în legătură cu informarea pasagerilor cu privire la drepturile pe care le au. Ne dăm seama că toate acestea nu sunt uh, ușor de înțeles și ar fi bine să avem un dispozitiv unic, accesibil tuturor, care să le permită tuturor pasagerilor să știe ce drepturi dețin. Ceea ce privește și uh, contactele, numerele de contact uh, telefonic, mai ales pentru companiile low cost, uh, în fața cărora pasagerii practic sunt complet dezarmați, deoarece nu au cum să ia legătura cu acestea. În ceea ce privește accesul la date, sunt de acord cu ce spunea Keith Taylor, e un drept important care trebuie să fie stabilit clar. Mai e un element pe care nu-l înțeleg bine. Poate mă ajutați, dragi colegi. Da, biletele nu trebuie transmise, asta e clar. Însă dacă un pasager trebuie să-și folosească zborul dus, dintr-un bilet dus întors, deci dacă vrea să-și folosească numai întorsul, deci eu nu înțeleg asta prea bine. Cum să face că un, par, un pasager care merge într-un loc uh, cu alte căi, deci ajunge acolo, deci cum se poate că nu poate să se întoarcă cu uh, zborul întors pe care îl avea, dintr-un bilet dus întors, din care nu ar urma să folosească decât uh, partea de întoarcere. În ceea ce privește echilibrul și compensațiile, da, în ceea ce privește bagajele, e clar după ce aterizezi, uh, s-ar putea să ai surpriza că bagajul tău nu a ajuns pe banda rulantă. Milioane de cetățeni sunt aici uh, afectați. Unii nu își găsesc niciodată bagajul. Domnul Taylor propune ca pasagerii al căror bagaje au fost pierdute sau întârziate să beneficieze de aceleași drepturi în ceea ce privește compensațiile ca și pasagerii întârziați poate că eu cred că aici există o diferență și ar trebui să găsim totuși un echilibru, să ne gândim și la uh, finanțele companiilor aeriene. Pierderea unui bagaj, bineînțeles, trebuie indemnizată, trebuie compensată, însă există și greutăți legate de întârzierea pasagerului. Eu cred că ar trebui să avem aici totuși un anumit nivel de proporționalitate în ceea ce privește paguba suferită. Ceea ce privește registrul cu numele pasagerilor, ca și domnul Taylor, cred că ar trebui să avem uh, dreptul de a ști ce date au companiile aeriene, iar unui pasager nu trebuie să-i se refuze accesul la bord uh, din cauza dosarului său, cu excepția cazului în care autoritățile competente impun acest lucru și eu cred că autoritățile polițienești sau de securitate uh, ar trebui să fie cele care gestionează refuzarea accesului la bord sau uh, situațiile în care unui pasager îi se cere să părăsească avionul uh, în ultima clipă. Eu cred că autoritățile de poliție și de securitate ar trebui să facă asta și nu transportatorii aerieni. Și în sfârșit, regulamentul 1107 Bineînțeles, vreau să uh, abordez problema persoanelor cu mobilitate redusă. E drept că nu au aceleași posibilități. Nu avem cum să uh, interzicem accesul acestor persoane din cauza unui handicap. Și unele companii chiar sunt discriminatoare, deoarece refuză accesul acestor persoane doar invocând uh, motivul securității, e mai ales cazul low costurilor, companiilor low cost, care au o politică agresivă și care vor să compenseze cât mai mult costurile de exploatare, chiar dacă prin asta îi discriminează pe acești pasageri. Da, și e nevoie și de o asistență clară acestor persoane atunci când uh, solicită asta în momentul rezervării biletului. Și ceea ce aște bagajele. Bagajele persoanelor cu mobilitate redusă. Orice, domnule președinte, nu mă mai stresați că vorbesc prea repede. Deci orice pagubă adusă unui echipament de mobilitate ar trebui să fie compensată, indemnizată. N-ai cum să compari uh, aceste echipamente cu bagajele, deoarece astfel de echipamente sunt esențiale pentru integritatea, autonomia și uh, mobilitatea acestor persoane. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă Grisbeck. Ce exemplu frumos! Uitați-vă câte puteți pune în 5 minute. Ați spus tot ce aveți de spus. Doamna Foster. Aici cred că lucrurile vor fi cam diferite, nu, Jackie? Aveți 5 minute la dispoziție, spune președintele. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să vorbesc despre unele dintre punctele abordate. Motivul pentru care analizăm aceste regulamente um, este situația norului uh, de cenușă vulcanică de acum ceva vreme. Există două criterii principale, din câte am înțeles, cel puțin de la comisie, uh, două motive pentru care trebuie să analizăm, să reanalizăm aceste regulamente. Când am analizat acest lucru prima dată, eram împreună în aceeași comisie, domnule președinte, și cred că textul era foarte bine redactat, dar timpul trece și este nevoie de clarificări în unele părți. Cred că sunt îngrijorată, așa cum a spus și domnul raportor. Am uh, vorbit despre acest lucru la întâlnirea raportorilor din umbră, dar în mod ironic uh, proiectul și preproiectul sunt asemăna, asemănătoare și nici nu știu ce am discutat, de fapt, pentru că nu s-a mai ridicat nici uh, un punct de vedere. Deși ele ar trebui să fie respectate în aviz, dar asta este uh, problema raportorului. Mă voi referi întâi la circunstanțele extraordinare. Este vorba despre forța majoră, majoră și diferența între forța majoră și circunstanțele extraordinare. Acestea sunt chestiuni recunoscute internațional. Dar este dificil să facem o listă unde să începem, unde să ne oprim. În general, cred că este o misiune destul de dificilă după cum este scris și la 295, cred că, de fapt, textul este destul de bun, poate suferi modificări ușoare, dar cred că punctele 14 și 15 sunt destul de bune. Dacă este să abordăm conținutul, punctele 6 și 7, adică registrul PNR, nu cred că trebuie să intrăm în această problemă. Sunt chestiuni legale. Dacă cineva este suspectat de ter- terorism, um, există foarte puține lucruri pe care le putem spune noi în această problemă. Îmi amintesc că la Strasburg am discutat această problemă și mi-amintesc că am cerut comisiei să ne dea un răspuns cu privire la felul în care vor aborda această problemă cu agențiile și cu companiile aeriene și cu companiile de asigurări să vadă ce vor face ele dacă uh, apar aceste probleme. Cu privire la uh, eliberarea biletelor, uh, doamna Grisbeck a mai spus uh, acest lucru. Poți să cumperi un bilet de retur Um, motivul pentru care nu este posibilă folosirea acestuia, folosirea biletului de întoarcere uh, înaintea datei de rezervare este că data respectivă este blocată. Uh, se, se pot totuși cumpăra zboruri într-o singură direcție, nu este neapărat să, le cump- să cumpărăm tur-retur. În ceea ce privește transferabilitatea, um, unii dintre colegi au vorbit despre acest lucru deja. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea și aici intră în discuție și registrul PNR. Oricum, încă două probleme minore. Raportorul dorește să deschidă între, întregul capitol legat de compensații. Va fi un adevărat purgatoriu să discutăm toate nivelurile de compensație. Chiar dorim să, să abordăm această problemă din nou cu siguranță eu nu. A fost îngrozitor prima dată. Nu cred că trebuie să reanalizăm această chestiune. Apoi, um, trebuie să avem, uh, avem grijă Uh, cu intențiile pasagerilor. Eliberarea biletelor um, sau schimbarea unui nume, da, sigur, este loc de, de eroare și este vorba despre chestiuni comerciale. În ceea ce privește pierderea bagajelor, ei trebuie să se conformeze Convenției de la Montreal transportatorii buni respectă această convenție și îți trimit înapoi bagajele atunci când le au și prim, uh, pasagerii primesc de asemenea și uh, compensații dacă um, există, dacă bagajele suferă uh, leziuni. Mi s-a întâmplat și mie acest lucru. Apoi, problema legată de uh, oxigen. Oxigenul este gratuit în cabină. Dar problema apare acolo uh, acolo unde pasagerii au nevoie uh, de uh, supliment de oxigen 24 de ore din 24. Deci, dacă acest rezervor de oxigen al lor um, nu este sigur, aceasta este o problemă care trebuie dezbătută și discutată. Nu există niciun răspuns facil pe care îl putem da. Depinde de pasager. Cu privire la registrul PNR, um, există o diferență între pasager, pasagerii cu rezervare și pasagerii care se prezintă pur și simplu și cumpără un bilet la aeroport și acolo trebuie să avem, grijă să avem grijă. Apoi, transportul copiilor. Nou-născuții, copiii până la 2 ani, sunt, um, um, sunt considerați pasageri cu mobilitate redusă trebuie să avem grijă cum facem diferența uh, și cum uh, stabilim terminologia. În concluzie, cred că doar um, ce vreau să spun este de fapt că um, am pornit dintr-un loc și am ajuns în altul, în principiu, și acum textul este de nerecunoscut. Vom uh, trimite câteva amendamente și cred că membrii uh, acestei comisii trebuie să fie uh, realiști și trebuie să clarificăm erorile care au existat de la început. Vă mulțumesc, domnule Corc. Da, te-am notat, ai fost raportor și ai vorbit deja, dar sigur o să, o să revenim la tine mai în câteva momente. Domnul Cau. Da, mulțumesc domnule Taylor pentru proiectul de raport. Câteva comentarii foarte scurte. Mai întâi o problemă generală cred că este adevărat, cred că drepturile trebuie să fie transferabile pe alocuri, dar avem și datorii. Dacă pasagerii uh, își rezervă un zbor, trebuie să contribuie și ei la nivelul de securitate. Trebuie să fie reflectat acest lucru undeva. Apoi, regulamentul cu privire la persoanele cu mobilitate redusă. Acesta ar fi trebuit implementat acum foarte mult timp. nu contează de fapt uh, a cui este vina, dacă este a companiilor, dacă este a aeroporturilor, trebuie să uh, ne uităm la problema generală. Întotdeauna am, am găsit că persoanele cu proteze metalice nu trec prin verificări nediscriminatorii. Avem nevoie de un model unic european. Avem nevoie de un tipar european pentru a ne asigura că drepturile pasagerilor sunt egale peste tot. Și trebuie să cerem comisiei ca să lupte pentru acest lucru. 5 minute aveți, spune președintele. Drepturile pasagerilor nu trebuie să fie un motor de creștere a prețurilor, ci trebuie uh, ca ele să fie um, respectate. Avem nevoie de un sistem care să uh, le dea de știre companiilor că nu pot să facă profit pe spatele pasagerilor. Uneori se întâmplă ca zborurile să ajungă prea târziu de ce sunt uh, zborurile de legătură puse atât de repede, de, de ce zborul de retur este pus atât de repede. Ei bine, pentru că liniile aeriene low cost vor să profite cât mai mult de timpul pe care le au la dispoziție și să aibă cât mai multe zboruri. Compensația este de 50% pentru o oră de întârziere la tren, deci este diferită uh, pe transportul aerian. Dacă eu zbor de la Sofia la Viena și întârziu șase ore pentru că ninge, după o jumătate de oră, aeroportul din Viena a fost închis și avionul meu a întârziat șase ore. I-am scris, um, le-am scris celor de la linia aeriană și mi s-a spus că compensația este de 25 de euro. Cum se poate așa ceva? Deci, nu există nici, un, nici o autoritate independentă în acest sens. Există oficii, birouri private la care poți merge. Dacă îți oferă compensații, atunci își vor lua un comision de 20%. Deci avem nevoie de o autoritate independentă pentru toate uh, mijloacele de transport, pentru toate modalitățile de transport. De exemplu, la, um, în unele cazuri se așteaptă până în ultimul moment pentru a avea un, o înțelegere cu avocatul. Aceasta este o încălcare a drepturilor pasagerilor. Dacă scrii ca persoană fizică, nu ai nici o șansă pe căile ferate uh, să-ți primești, uh, să-ți fie respectate drepturile. Dacă ar exista un corp unic, atunci s-ar aplica aceste penalizări și ar fi acoperite 90% din cazuri. În cele mai multe cazuri, dacă este implicată o, o, un transportator aerian, atunci se face apel la acesta și există abuzuri. În ceea ce privește corectarea datelor pasagerilor, de exemplu data nașterii, acest proces poate să dureze chiar câteva ore. Dar s-ar schimba situația în cazul în care ar exista un corp unic european pentru că ar dura uh, mult mai puțin. Apoi, nu înțeleg de ce, dacă nu te prezinți la zborul de retur, primești doar o mică parte din prețul biletului drept compensație, pentru că locul tău oricum îi merge altcuiva, deci care e diferența? Deci, mi se pare că nu este acceptabil să, să le permitem liniilor aeriene să spună că există, uh, există concurență neloială. Avem nevoie de un teren echitabil și de standarde clare. Nu văd cum această povară poate fi pusă pe umerii pasagerilor. Fie avem o legislație unică europeană care se aplică tuturor, fie ne luăm după circumstanțe, dar um, avem o situație foarte diferită față de cea a liniilor felate. Da, domnule Higgins, aveți 5 minute. Cred că există aspecte care sunt bune în acest raport, dar se merge foarte foarte departe se, ne, ne transformăm în bonele pasagerilor. Avem deja un regim foarte eficient cu privire la drepturile pasagerilor. S-a a fost testat acest regim și a fost testat foarte bine și în cazul norului de cenușă de acum 2 ani, de acum un an. La paragraful 5 Cred că este esențial să, să menținem acest text și mie mi s-a întâmplat atunci când um, mi s-a anulat un zbor, um, angajația a dispărut complet, ești fără niciun ajutor. Apoi, uh, um, este vorba despre transparența prețurilor și la toate taxele care se adaugă la prețul avionului. Apoi, cred că timpul de compensare trebuie să fie redus la 2 ore și nu uh, să rămână la 8. Apoi, și eu sunt de acord că trebuie să fie transferabile drepturile. Apoi, paragraful 18 trebuie să fie restricționările mai mari dacă bagajele întârzie, atunci trebuie să existe o compensație echivalentă ca și pentru întârzierea pasagerilor. Paragraful 21, cred că um, dacă ridicăm um, pragul prea sus ar putea exista probleme. Paragraful 25 este nerealist și trebuie scos. Apoi paragraful 30. Uh, suntem de acord. Unul dintre lucrurile pe care vreau să le abordez este, pro, este legat de uh, drepturile pasagerilor pe toate modalitățile de transport. Nu sunt în favoarea aplicării acestor standarde pe uh, autobuze. La linie aeriene, da, dar la autobuze nu. Mulțumesc, domnule Higgins, spune președintele. Voi vorbi eu trei minute și domnul Grisberg va vorbi Uh, și el apoi. Doresc să menționez câteva lucruri. În primul rând, cred că trebuie să transpunem în legislație orice linie aeriană care le spune pasagerilor că există întârzieri din motive operaționale ar trebui să fie amendată cu 5 miliarde de euro de fiecare dată când folosesc această scuză jalnică. Pentru că asta și este. Habar n-au ce problemă operațională au și nici nu vor să le spună oamenilor care sunt problemele. Devin bănuitor atunci când văd această scuză. Ce înseamnă motive operaționale? Deci, această, uh, acest termen este de dreptul stupit și vreau ca linile ele să îl scoată din uz. Apoi, cred că trebuie să reanalizăm acest regulament. Da, există părți care sunt uh, operaționale, funcționează foarte bine, dar există bucăți din text care nu se aplică bine și, după cum a spus și domnul Airlines în legătură cu Ryanair, unele linii aeriene fac tot posibilul să găsească ocolișuri și pot să scape nepedepsiți pentru că organismele care um, reglementează aceste lucruri la nivel național nu își fac nici ei treaba. Am uh, văzut um, plângeri de la KLM s-a apelat la autoritatea națională și nu s-a ajuns la niciun rezultat. Pentru că linia aeriană a refuzat să răspundă la întrebări, a spus nu putem să facem nimic în privința asta. Dar dacă vrem să respectăm drepturile pasagerilor și trebuie să luăm în considerare un corp independent, o autoritate independentă la nivel european, după cum a spus și Michael. Pentru ca autoritățile naționale să își îndeplinească obligațiile legale. În al doilea rând, trebuie să ne uităm la transparența procesului de eliberare a biletelor. Este vorba de, de linii aeriene care uneori um, cer bani pentru faptul că pasagerii trebuie să fie compensați. Acest lucru este ce se întâmplă atunci când uh, pasagerii au plătit deja biletul și apoi nu pot să ajungă la zbor și încearcă să recupereze banii, există costuri de administrare aplicate de către linia aeriană. Guvernele spun că banii nu ajung la ele. Deci, există milioane de euro care circulă prin conturile aeroporturilor sau uh, pe la liniile aeriene și acest lucru trebuie reanalizat. Dar există bucăți bune de text care sunt bune. Deci, haideți să vedem ce putem să facem ca să păstrăm aceste părți. Desigur, există și constrângeri legate de timp. Când avem, de exemplu, o situație cum a fost cea cu norul uh, de cenușă de anul trecut, trebuie să aducem în discuție și um, problemele celorlalte modalități de transport dar totuși insist uh, să nu se mai folosească scuza motivelor operaționale, pentru că nu înseamnă absolut nimic. Domnule Grisbeck, 5 minute. Vă mulțumesc foarte mult. Și din partea Comisiei, doamna Jäger. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o plăcere și o onoare să vă ascult și curtea v-a ascultat și de aceea, în cazul Valentine, s-au hotărât că motivele tehnice, operaționale, deci nu sunt considerate circumstanțe extraordinare. Deci, în primul rând, Comisia salută inițiativa și raportul domnului Taylor, pentru care vrem să-i mulțumim. Credem că acest raport este foarte bun. Transportul aerian a fost uh, prima modalitate de transport în cadrul căreia călătorii sunt protejați, au fost protejați și de atunci s-au făcut multe. Între timp s-a adoptat legislația asemănătoare pentru toate modalitățile de transport și mulțumesc Parlamentului pentru drepturile pasagerilor la transportul maritim și cu autocarul. Comisia a adoptat astăzi o comunicare privind drepturile pasagerilor în toate modalitățile și spune ce drepturi se aplică a, la toate modalitățile. Ce ne dorim noi? O mai multă convergență și consecvență atunci când sunt aplicate aceste reguli. Concomitent, am lansat consultări publice pentru revizuirea regulamentului 261 cu privire la drepturile călătorilor și vom face o evaluare de impact pentru o eventuală revizuire a drepturilor pasagerilor aerieni. De asemenea, profit de ocazie pentru a invita toate părțile implicate pentru a le invita să contribuie la consultările care vor avea loc. E vorba de sfera de aplicare, drepturile în caz de întrerupere a călătoriei, probleme legate de bagaje, servicii adiționale, reducerea costurilor pentru companii aeriene și, de asemenea, căile de atac de care dispun pasagerii. Va urma revizuirea conform programului de lucru pe care l are Comisia în noiembrie 2012. Așadar, stimați domni Taylor și Simpson, stimați eurodeputați, raportul dumneavoastră și cel al Comisiei, al Comitetului Economic și Social, deci aceste rapoarte intervin la timp util în cadrul procesului legislativ. Câteva comentarii acum în legătură cu proiectul de raport. Suntem de acord cu domnul Taylor. Anumite probleme trebuie soluționate, cum ar fi lipsa eficienței și o lipsă de armonizare în ceea ce privește punerea în aplicare, lipsa de claritate, de conștientizare rândul cetățenilor în legătură cu uh, compensațiile individuale. Vreau să vă spun că ne continuăm campania de informare. Doamna Cuneva A făcut ieri o vizită la Varșovia, știți ce postere, ce afișe avem uh, noi în aeroporturile europene. Vom uh, face de asemenea și o evaluare de impact și vom uh, vedea cum putem simplifica drepturile cetățenilor, cum le putem simplifica, și aici vom include și manipularea bagajelor. Sunt de acord cu Jackie referitor la registrul cu numele pasagerilor. Nu și-are locul aici. De asemenea, și încercește falimente. S-a încheiat studiul, acum comisia așteaptă reacțiile și contribuția părților implicate și, bineînțeles, așteptăm să colaborăm. În ceea ce privește transparența prețurilor, Comisia face o evaluare a regulamentul a regulamentului din 2008 pentru a vedea dacă acesta este conform uh, situației de pe piață sau dacă este depășit. Înainte de a încheia, vreau să vă spun că de asemenea ne ocupăm de un alt document pentru a îmbunătăți punerea în aplicare regulamentului 1107 privind drepturile călătorilor cu mobilitate redusă și handicap. Până în primăvara anului 2012 vom adopta acest document pentru o bună punere în aplicare a regulamentului în timpul Jocurilor Paraolimpice de la Londra, când foarte multe persoane cu mobilitate redusă vor trebui să se deplaseze. Deci vă mulțumesc în numele direcției noastre. Vă mulțumim pentru cooperarea de anul acesta și probabil ați citit uh, comunicatul nostru de presă, deci am crescut eforturile pentru pregătirea aeroporturilor, pentru a avea cu toți o călătorie cât mai sigură către casele noastre. Atât am avut de spus și vă urez uh, sărbători fericite. Vă mulțumesc, domnul Taylor. Nu trebuie neapărat să intervii, de 5 minute am și eu. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc Dragi colegi, mulțumesc și domnului de la Comitetul Economic și Social, vă mulțumesc doamnă Iegel pentru contribuția dumneavoastră și aștept, bineînțeles, cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră. Am impresia că vor fi câteva. Să, în general, vreau să continui lucrările incluzând cât mai multe sugestii uh, și sunt hotărât să obțin rezultatul cel mai bun pentru pasageri și pentru drepturile acestora. Acesta e și titlul raportului, drepturile călătorilor și asta trebuie să facem, să furnizăm niște servicii, să ne asigurăm că transportorii aerieni furnizează aceste servicii ținând cont de toată lumea în mod transparent și nu e așa de complicat. Deci aștept amendamentele dumneavoastră și colaborarea noastră ulterioară. Domnule Batalie, doriți să interveniți pe scurt? Gracias, señor presidente. Agradecerle. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru ocazia de a veni aici, pentru a vă expune aspectele mai importante din acest document. Și acum voi insista asupra unor aspecte la care nu m-am referit. În primul rând, transparența și comparabilitatea tarifelor. E ceva foarte important pentru ca astfel călătorii să poată alege cei mai buni. Și o altă problemă, reclamațiile, plângerile călătorilor, o altă chestiune foarte importantă. Și de asemenea, cazurile de faliment, doar atunci când există un faliment, mulți pasageri au probleme. Atât am avut de spus. Vă mulțumesc și vă urez mult succes în lucrurile dumneavoastră. Mulțumesc și eu. Termenul pentru amendamente 12 ianuarie. Votul în Comisia de Transporturi va avea loc în februarie, după care votul din plenar va fi cea de-a doua sesiune plenară din martie. Deci, pentru amendamente 12 ianuarie, vă mulțumesc. Încheiem aici ordinea de zi și acum începem reuniunea coordonatorilor.